So, meine Stimate doamne, stimați domni, cred că ar trebui să începem ședința noastră. Încă sunt destule locuri libere în sală, dar privind la ceas, cred că e timpul să începem. Și în ce privește punctul 1, adoptarea ordinii de zi, vreau să vă furnizez o serie de informații. Ședința coordonatorilor va avea loc abia mâine la ora 17.30. Deci astăzi avem uh, întreaga după amiază la dispoziție pentru o agendă mai restrânsă mai avem și alte modificări. Punctul 6. Audierea colegului Zeber va avea loc mâine după voturi, după ora 12. Noi vom începe după aceea mâine cu punctul 15 la voturi. Este vorba despre uh, raportul doamnei Lichtenberger privind pachetele de servicii de călătorie. Acum vom continua cu punctul 18, raportul colegului ca evaluarea justiției în legătură cu justiția penală și statul de drept. După aceea vom uh, avea punctul 12 în care serviciul juridic oral ne va uh, prezenta un aviz în legătură cu raportul doamnei Tain, um, stadiul actual al procedurii pentru o primă lectură și alte modificări, punctele 20 și 21 acestea vor fi tratate împreună, schimbul de vederi, uh, vor fi după audiere mâine, după amiază, după audiere. Acestea sunt modificările pe care doream să vi le comunic și uh, cred că putem în adopta această ordine de zi dacă nu există obiecții. În ce privește anunțurile președintelui, vreau să vă informez că am avut uh, Esaia și cu mine discuții informale în legătură cu Uh, problemele legate de actele delegate și uh, de implementare și în legătură cu așa numita procedură omnibus. Am avut întâlniri cu Consiliul de Ministri și cu Comisia. Se pare că nu vom putea ajunge în această perioadă legislativă la o înțelegere. De aceea eu cred că atât raportul SEA cât și cele trei uh, rapoarte omnibus uh, vor fi eh, trimise în plen pentru vot, pentru a vedea eh, după aceea cum vom defini negocierile ulterioare. Nu vreau să intru în detalii. Majoritatea știți ce s-a întâmplat, care a fost poziția de negociere a Parlamentului, care nu constituie în clipa de față o bază pentru continuarea discuțiilor și ca tare nu cred că are rost să mai continuăm eforturile în această legislatură. Și ajungem la punctul 3. Este vorba despre prezentarea unui studiu și o salut pe doamna Ruza Rafaeli și pe Maria Iglesias de la Ghea și pe, pe Severin uh, Dozumoa de la Universitatea din Namur și cred că uh, prima va avea cuvântul doamna Rafaeli. Vă rog. Să... Nu. Nu, nu, doamna Maria Iglesias, mă iertați. Uh, hi, uh, I'm Maria Iglesias. I would like to thank very much. Mulțumesc, sunt Maria Iglesias. Doresc să mulțumesc Parlamentului Parlamentului European și Comisiei Juridice și lui Rosa Rafaeli pentru că ne-a oferit ocazia să efectuăm acest studiu și, după cum poate știți, această cercetare a fost efectuată de Universitatea din Namur împreună cu Chia și, de altfel, colegul meu va lua cuvântul după mine astăzi. Titlul studiului se referă la aranjamente contractuale aplicabile creatorilor, legislație și practică într-un număr de state membre selectate. <laughs> Este o, practic citat din uh, cartea lui Morrissey, care poate să ilustreze subiectul acestui studiu. Există uh, uh, părțile care uh, sunt implicate în contractele legate de copyright. A fost o preocupare a Parlamentului European ce fel de prevederi ar trebui să avem pentru a crea un echilibru în ce privește uh, contractele de acest tip. Acesta a fost punctul de plecare pentru acest studiu și a trebuit să identificăm măsurile care pot să-i protejeze pe autori astfel încât uh, să garantăm o eficacitate um, a încasărilor. Și am analizat uh, cadrul juridic din 8 state membre care au fost selectate în funcție de diverse criterii. În ce privește intensitatea măsurilor de protecție a drepturilor de autor, dimensiunea statului respectiv, industriile care sunt implicate și tradițiile uh, legale. Acest studiu uh, se referă doar la uh, contractele uh, care se încheie cu autorii, nu și în ce privește spectacolele. Pentru a continua această cercetare, noi am colaborat cu experți din fiecare statul membru și au fost efectuate și uh, studii, uh, s-au completat chestionare în fiecare din statele analizate. Iată care este conținutul acestui studiu și înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă spun câteva cuvinte legate de câteva aspecte care, din punctul nostru de vedere, sunt uh, absolut relevante. Noi am încercat să ne concentrăm pe tipul de contract care să permită pătrunderea pe piață. Pentru că după actul de creație, acesta este documentul relevant, deci să se transforme opera de artă și într-un element economic trebuie să ne gândim la poziția autorului în ce privește exploatarea produsului său. Și așa cum vom vedea și din imaginea următoare, analizăm și impactul acestui prim contract asupra următoarelor contracte care de asemenea sunt negociate pentru valorificarea sau pentru exploatarea acestei opere de către persoane uh, terțe. Deci, trebuie să uh, ne ținem seama de mediul în care se derulează această activitate și mai ales de revoluția uh, tehnologică și de explozia noilor mijloace de informare. Important în acest context este remunerația, pentru că pentru toți autorii, de fapt, remunerația este motivul pentru care încheie un asemenea contract de copyright. Și există multe uh, motive care, din păcate, fac ca autorii să nu aibă o forță de negociere corespunzătoare lipsă de experiență, de cunoaștere, multe elemente care concură. Aveți aici încercăm să demonstrăm tipul de relații care uh, se uh, încheie pentru exploatarea unei lucrări acest contract poate avea un efect asupra tuturor celorlalte relații. Ce eh, voi încerca să fac acum, pentru că nu dispunem de foarte mult timp, vreau să vă dau o idee despre ceea ce eh, trebuie să figureze într-un contract. În primul capitol, prevederile legale. Acele prevederi care urmează să protejeze autorul care semnează acest tip de contract. Se analizează uh, legislația din fiecare stat membru și uh, facem o analiză comparativă în legătură cu cerințele formale, pentru că știți că în multe state membre aceste contracte trebuie să fie încheiate în scris și de asemenea, diverse specificații legate de domeniul de aplicare, unde urmează să fie valorificată această lucrare, tipul de remunerație. Deci, principiul unei remunerări adecvate este că trebuie să se recunoască cadrul legal în care se încheie acest tip de contract obligațiile pe care părțile le au. În anumite țări există uh, o obligație de um, a prevedea modul în care lucrarea trebuie să fie exploatată. Dar, din păcate, constatăm, uh, comparând situația din statele membre ale Uniunii Europene că există o lipsă de armonizare a prevederilor în acest domeniu. Deci, după ce am analizat legislația specifică, um, am discutat principiile care trebuie să stea la baza unui asemenea contract și în cele 8 state membre analizate am văzut modul în care aceste principii pot fi folosite pentru a completa protecția celui care încheie un asemenea contract. Din păcate, analizându-le, am constatat că ele uh, pot fi utile, dar uh, nu servesc în totalitate în uh, protejarea dreptului de autor. Deci, din acest punct de vedere, cred că necesită îmbunătățiri. Iar în acest prim capitol al studiului, analizăm de asemenea că contractele colective care se bazează pe negocieri și ele pot să determine o cale nouă în ce privește modul în care autorul negociază un asemenea contract. În Germania există un contract colectiv de acest tip nou privind o remunerare adecvată și, de asemenea, am analizat un acord de acest tip care funcționează în Franța pentru uh, scriitori. Cel de-al doilea capitol al studiului se concentrează pe o serie de aspecte care sunt de relevanță deosebită. Primul se referă la exploatarea operei de uh, artă. Deci, în ce privește cu uh, drepturile digitale atunci când o lucrare este folosită uh, pe internet. Contracte care sunt formulate în uh, termeni generali. Sau uh, contracte care nu țin seamă de noile modele de afaceri, de noile suporturi um, existente pentru operele de artă. Noi însă dorim ca um, autorii să poată să participe și să fie protejați și atunci când uh, opera urmează să fie exploatată pe cale digitală. Deci um, noi trebuie să garantăm acest tip de exploatare a lucrării, dar trebuie să existe și prevederi din acest punct de vedere și din nou constatăm că între statele membre există uh, o lipsă de armonizare a prevederilor, că există o lacună, inclusiv în legislația europeană. Pentru că anumite prevederi se referă doar la uh, artiști, nu și la autori. Deci uh, există din acest punct de vedere un dezechilibru în tipurile de contract. Și am ajuns la concluzia că există o uh, practică comună în ce privește uh, aceste contracte că există prevederi care pot să se refere la toate teritoriile din lumea întreagă în care lucrarea poate fi exploatată. Dar Există și prevederi contractuale în care anumite ă, transferuri de drepturi ă, trebuie să ă, fie însoțite de niște sume forfetare care se plătesc. Deci există practici comune în multe state membre Uh, ca autorii să renunțe la uh, drepturile de autor la care au dreptul. Să ținem seama că recent Curtea de Justiție uh, a luat o hotărâre în cazul Luxen în ce privește dreptul de remunerare pentru copii private, care urmează de aici înainte să uh, fie respectată. În ce privește managementul colectiv și transferul uh, drepturilor de autor, există în statele analizate uh, și dubla licență. Articolul 5.3 din directivă Uh, menționează uh, organismele colective de uh, colectare a drepturilor de autor, care să autorizeze membrii acestor societăți colective să ia decizii privind acordarea de licențe pentru respectivele lucrări. We made of this... Mulțumesc. Analiza acestor studii a arătat că protecția existentă pentru drepturile de autor prin uh, legea uh, dreptului de proprietate intelectuală și în legea contractuală nu își îndeplinește scopul întotdeauna, pentru că pe plan digital uneori autorii nu sunt într-adevăr protejați de către prevederile legale existente ce fel de prevederi legale există în momentul de față, în funcție de statul membru. Și am încercat să evidențiez această lacună, această deficiență de protecție a autorilor vis-a-vis -vis de exploatarea operei lor. Contractele de copyright nu se ocupă în mod suficient de remunerație adecvat și nu există un instrument juridic pentru a obține pentru autori o remunerație corespunzătoare. Majoritatea prevederilor uh, legale încearcă să reechilibreze capacitatea de negociere a autorului, dar nu și în momentul aplicării acestuia. Și am auzit uh, din partea multor autori că le e teamă să fie trecuți oarecum pe lista neagră de către cei care le publică opera. Și iată că autorii nu beneficiază de niciun fel de susținere pentru a-și pleda cauza în instanță, pentru a-și veni partea corespunzătoare din exploatarea operei. Cont contractul ca uh, înțelegere între părți este interpretarea generală care se dă și este foarte greu să revii asupra renegocierii unor uh, prevederi, ceea ce este foarte dificil într-un uh, mediu economic, unde poate că s-au agreat anumite lucruri cu ani în urmă, iar apoi metoda de exploatare s-a schimbat, uh, contextul s-a schimbat, ceea ce face ca prevederile contractuale să poată fi greu uh, modificate. Iată, deci, o problemă pentru autori în timp. De asemenea, considerăm că legislația care prevede protecția autorului prevede și o limitare și o descriere concretă a acestor obligații. Însă nu există nimic care să prevină renunțarea de către autor la toate drepturile rezultate din contract, ceea ce, iată, e un eșec în ceea ce privește protejarea contractelor de drepturi de autor. Am finalizat studiul făcând câteva recomandări care sunt, de fapt, modalități de a urmări niște obiective cheie. În primul rând, ar trebui să ne reamintim că contractele de copyright sunt contracte, deci orice student la drept va explica că un contract este o înțelegere între două persoane și că există obligații reciproce. Însă noi ne temem că în contractele de drepturi de autor uh, aceste obligații reciproce nu prea sunt uh, eficace. De aceea, cred că ar trebui să spunem că autorul care își transferă drepturile de autor în speranța unei remunerații, care nu va curge imediat de pe urma acestui contract, ci doar în urma exploatării de succes a respectivei opere. Însă acest lucru trebuie să însemne că opera va fi exploatată în funcție de contractul care s-a semnat și că autorul trebuie să primească și o remunerație corespunzătoare. De aceea, pentru ca această capacitate de negociere să fie echilibrată, ar trebui impuse niște condiții ca atare. De asemenea, recomanda și o introducere în obligații generale pentru publicații în ceea ce privește exploatarea operei. Deci acestea trebuie să se angajeze că vor uh, exploata respectiva operă, lucru care trebuie să fie valabil pentru toate canalele de exploatare. Și mm, acest lucru, deci producătorul sunt de poată descotorosit de această obligație spunând, ei bine, am tiparit uh, scris respectiva operă. Deci trebuie să funcționeze pe toate canalele existente la un moment dat. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, autorul ar trebui să aibă dreptul să uh, preia înapoi respectivul drept de exploatare. Apoi mai considerăm că ar trebui să existe și obligații de raportare pentru cei care exploatează drepturile de autor, astfel încât autorul să fie informat în mod transparent cu privire la modul în care opera sa a fost exploatată și la modul în care au fost generate fluxuri de venituri de pe urma operei sare. De asemenea, am uh, analizat introducerea unor uh, condiții necorespunzătoare în uh, legislația cu privire la drepturile de autor, în sensul că autorul este veriga mai slabă în acest uh, cadru, la fel cum consumatorul este veriga mai slabă sau partea mai slabă în legislația comercială. Apoi ne-am mai concentrat și asupra nevoii de a crea un cadru care să asigură remunerație corespunzătoare a autorului. Noi considerăm că ar trebui efectuat un studiu economic în acest sens pentru a aprofunda această analiză cu privire la remunerarea autorilor în Europa. Credem că este crucial acest lucru pentru dezvoltarea sectorului creator din Europa. Ceea ce ar însemna în legislația contractuală că această remunerație adecvată ar trebui impusă prin conta, contract pentru toate canalele de exploatare și ar trebui să existe și niște reguli implicite cu privire la modul de calcul și a tipurilor de uh, venituri uh, de, care să uh, se facă uh, proporțional. De asemenea, aceste obligații de raportare ar trebui să fie impuse nu doar producătorilor și uh, publicațiilor care sunt obișnuite cu acest tip de obligații, ci și celorlalte canale de exploatare. De asemenea, considerăm că dreptul la o despăgubire echitabilă ar trebui să fie menționat explicit în legislație în urma cazului Luxon și, de asemenea, ar trebui să se adauge și noi formă de exploatare la lista existentă în momentul de față în achiu comunitar. Și o ultimă idee se referă la faptul că există un proces dinamic a contractelor de copyright. Semnezi un contract de drepturi de autor la un moment dat, dar apoi exploatarea operei poate să fie de durată, timp de ani de zile. Ceea ce înseamnă că această fixare a sumei contractului s-ar putea să se dovedească după câțiva ani completă. uh, deconectată de realitățile existente. De aceea, credem că și legislația în domeniul dreptului de autor ar trebui să recunoască acest pro- proces dinamic. Și de asemenea, credem că ar trebui introdus și principiul transferului acestor drepturi, dublat de acest principiu al remunerării adecvate și posibilitatea de a renegocia noile forme de exploatare. Noi credem că ar trebui introdusă în contract un fel de clauză de revizuire sau renegociere, pentru că e important să poți reveni la masa negocierilor și să redeschizi uh, unele clauze care să vizeze și modificarea contextului în care se face exploatarea operei. De asemenea, și în ceea ce privește licențele duale pentru exploatare necomercială, ar trebui luate câteva măsuri. Și, de asemenea, ar trebui să fie susținut schimbul de bune practici, care ar putea duce la un nivel mai ridicat de protecție a autorilor. Și un ultim aspect se pare că autorii pot beneficia din uh, negocierea colectivă a drept, contractelor de drepturi de autor. În unele state această pârghie se folosește foarte mult, în altele nu și credem că ar trebui să devină un instrument mai relevant. Ar trebui să fie permis ca autorul să fie protejat și prin acțiuni colective pentru a proteja autorul, de pildă, de posibilitatea de a fi trecut pe lista neagră dacă se plânge de o anumită situație. și permițând ca și în uh, legislația pentru protecția consumatorilor ca aceștia să fie mai bine reprezentați. Sigur, studiul se referă și la alte puncte, dar acestea au fost cele esențiale și vă stăm desigur la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste prezentări informative. Mai întâi dau cuvântul doamnei Lichtenberger. Da, mulțumesc. Ați realizat un studiu extrem de important din punctul meu de vedere, pentru că de 10 ani deja scriem pagini și pagini cu privire la drepturile de autor, dar uh, ceea ce ajunge în final la creator, la autor, încă nu este stabilit. Acest lucru se stabilește doar prin contract. Și constat și eu din uh, contactele pe care le am că autorii se confruntă cu probleme mari în a-și negocia, de fapt, în primul rând, drepturile și apoi, sigur, și în a le impune. De ce negociere? Pentru că există această structură de tip monopol și pentru cineva care e nou venit pe piață și e important că ați atras atenția și asupra acestui punct. Deci pentru așa cineva posibilitatea de alegere de facto nu este dată. că în realitate cineva care scrie o operă nu intră imediat în acele sfere unde se poate negocia cu mari publicații sau din Europa. Deci, accesul pe piață este unul din punctele critice și este, de fapt, veriga unde se pierd foarte multe din aceste drepturi și de aceea e important că ați subliniat acest lucru. Pentru mine unele lucruri mi-au sărit în mod special în ochi. Această situație de monopol îi afectează pe autori nu doar în ceea ce privește cota lor parte din drepturile de autor, ci prin poziția dominantă de piață a organismelor de gestiune colectivă, care până la urmă folosesc structuri de tip monopol și atunci când este vorba de organizarea de concerte, uh, galerii de exponate și așa mai departe, face ca un autor până la urmă să nu îndrăznească să pune sub semnul întrebării un contract încheiat pentru că există anumite amenințări care planează și ceea ce ar face ca respectivii autori să nu mai aibă posibilitatea să fie prezentați publicului. Pentru că nu e vorba, din păcate, doar de această parte din drepturile de autor, ci și de faptul că e vorba de organizații cu o mare putere de piață care acționează aici. Și aici vreau să vă întreb cât de diferită este situația în uh, diferitele state membre pentru că sigur nu pot să mă refer eu acum la toate țările europene la care v-ați referit dumneavoastră, pentru că, iată, asta este de fapt uh, una din temeri, că se creează monopoluri care, pe de o parte, se descriu ca niște uh, furnizori uh, de servicii complexe uh, pentru autori, pe de altă parte, însă, uh, au și acest uh, rol uh, de tip monopol. Eu cred că această chestiune care vizează remunerația adecvată și specificarea ei în dreptul contractual ar fi un element foarte important. Însă, constat, asta spun cei care tocmai încearcă să intre pe piață, că rezultă foarte clar acest dezechilibru în, în contracte și înțeleg de asemenea că și această clauză de tip buyout este mai degrabă o excepție și nu o regulă. pentru că e vorba de plata unor despăgubiri și mulți uh, artiști uh, până la urmă nu trăiesc în lux și uh, dacă acceptă o clauză de genul ăsta de tip buyout, uh, sigur beneficiază de o sumă mai mare de bani inițial, dar pe urmă uh, și-au pierdut drepturile. De aceea Ați subliniat aici un element esențial pentru că acest dezechilibru este unul foarte vizibil. Eu cred că lucrurile se complică puțin atunci când este vorba de aceste contracte colective. Știm cu toții că artiștii, creatorii, nu sunt neapărat persoane care se asociază așa ca lucrătorii de acum 100 de ani uh, și se angajează în uh, acțiuni uh, de asociere pentru a-și potența capacitatea de negociere. Există foarte puține astfel de organizații de artiști și cred că ar trebui să îmbunătățim situația acestora. Și nu ar trebui să permitem ca aceste contracte să fie din ce în ce mai în defavoarea artiștilor, ci ar trebui să găsim anumite pârghii de susținere, nu știu exact cum, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, există un astfel de dezechilibru între puterea de negociere a celor două părți. Sigur că mă interesează și detaliile, dar uh, aș dori să vă mulțumesc uh, încă o dată pentru acest studiu, care ar trebui să preocupe următoarea, uh, următorul Parlament în perioada viitoare, pentru ca situația acestor oameni să se îmbunătățească. Mulțumesc, domnul Ekström. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest studiu. Îl voi examina mai îndeaproape, însă problemele pe, pe, pe care le subliniați sunt uh, reale. Există un dezechilibru între autor, pe de o parte, și uh, compania de discuri sau editura. Și este extrem de dificil să facem ceva în acest sens atunci când citim legea drepturilor de autor, pare că autorul sau artistul are foarte multe drepturi, însă de fapt este invers. Pentru că primul lucru care se întâmplă este că aceste drepturi sunt transferate unei mari corporații. Așadar, sunt uh, de acord cu descrierea problemei din prezentarea dumneavoastră. Însă, atunci când vine vorba despre recomandări, este un lucru să știm că lucrurile nu merg bine și alta să știi cum să rezolvi problema. Ați vorbit despre exploatare, că, ă, de exemplu, editorul să nu poate să spună că a editat câteva exemplare și gata așa ă, îndeplinit obligațiile. Asta este nesatisfăcător pentru autor. Însă, pe de altă parte, cum vreți să se întâmple lucrurile? Editorul, editorul editează opera și după aceea uh, cheltuiește o sumă în marketing și autorul se supără și crede că trebuie să se cheltuiască mai mult. Cum se rezolvă această problemă în instanță? Atunci, compania poate să spună că a cheltuit 10.000 de euro uh, pe marketing și autorul spune nu, ar fi trebuit să cheltuiți 100.000 de euro. Uh, totul depinde de calitatea operei, de situația de pe piață, de riscurile care se pot asuma sau nu ca editor. Așadar, va, este, dacă este vorba de 10.000 de uh, euro sau 100.000 de euro, și dacă editorul cheltuie 100.000 de euro, atunci autorul poate să vină cu același argument și să spună ar fi trebuit să cheltuiască un milion de euro. Cum se poate stabili o sumă corespunzătoare pentru marketingul unei anumite opere? Uh, poate reușim să găsim criterii pentru a defini ceea ce este corect, incorrect, Da, mi se pare destul de greu să se stabilească ceva obiectiv în acest sens. O altă observație, îmi pare rău că fac numai observații negative, dar așa este. Sugerați uh, că dreptul la o remunerație uh, echitabilă să nu poată să fie, să fie inalienabil. În Europa există muzică Uh, fără licență. Poți să cumperi un CD cu muzică fără licență pe care poți să o utilizezi după aceea ca fundal într-un film, într-un, într-o prezentare și asta este o piață foarte lucrativă pentru creatorii de conținut mulți compozitori uh, reușesc să facă bani buni din, uh, dintr-un asemenea comerț. Vreți cumva să eliminați acest segment de piață, să-l interziceți și nu cumva s-ar ajunge la consecințe destul de ridicole. De exemplu, tonul, de, tonul Nokia, care a, e utilizat de miliarde și miliarde de ori. Cineva a compus acest ton de telefon și în momentul actual poți ai uh, voie să răspunzi la telefonul Nokia chiar în public fără să încalci copyright-ul cuiva. Pentru că Nokia a stabilit că tonul respectiv este uh, fără copyright. Probabil că Nokia a plătit compozitorul o sumă și acest compozitor și-a uh, cedat drepturile de autor. Ca un asemenea lucru să devină uh, ilegal, mi se pare puțin cam extrem. Uh, Bine, poate exemplul unui ton de telefon este cam în extrem, dar uh, toate programele de știri au un jingle, de exemplu. Oamenii nu se uită la știrile de la ora 9 pentru că îi se pare că jingle-ul este atât de fantastic că trebuie să-l asculte în fiecare seară. Sugerați că ar trebui să fie ilegal ca un program de știri sau o altă emisiune să cumpere un jingle de acest fel. Dar aș dori să explicați cum nu pute cum se cum nu se pot interzice aceste situații și, în schimb, se interzice renunțarea la copyright în alte contexte. Mulțumesc colegului Engström. Nu am alte înscrieri la cuvânt, așa că poate experții vor răspunde la întrebările adresate. În primul rând, eh, aș dori să răspund la primele întrebări. De fapt, voi răspunde la ambele întrebări. Ați eh, vorbit despre acordurile colective și ați exprimat anumite dubii. Într-adevăr, în anumite state, uh, artiștii nu sunt grupați în organizații colective, uh, sindicate și organizații de acest gen. Însă, în, acea, în același timp, în, altele, în alte state am văzut că există acorduri colective negociate uneori de sindicate de artiști, de Uniunea Artiștilor, sau, și de asemenea Uh, un acord recent în Franța între editori și uh, autori în legătură cu cărțile digitale și publicarea în domeniul digital, a reușit să ajungă la o soluție colectivă. Când am vorbit cu reprezentanții artiștilor, aceștia se confruntă în fiecare zi cu Uh, autori care spun că au semnat un acord acum câțiva ani și acum cartea mea a fost transformată într-o carte electronică. Nu a fost transformată încă într-o carte electronică sau se, se plâng că nu a fost transformată cartea în carte electronică și nu poate să beneficieze de această piață. Atunci editorul poate să spună, da, ți-am publicat cartea în 100 de uh, exemplare și astfel mi-am îndeplinit obligația de exploatare. Am, așadar, acordul colectiv negociat a reușit să introducă un cadru general în care au, de înțelegere între autori și, autor și editori. Este un acord co- colectiv care a fost, va fi introdus în legislație între toate părțile. Așadar, va fi o lege ușor de implementat, cu toate că va Uh, exista un cost și editorii sunt de acord că va, vor exista costuri pentru că va trebui, vor trebui să reorganizeze uh, activitatea. Va fi vorba de un nou model negociat uh, de comun acord între părți. Așadar, se pot utiliza organizațiile deja existente ale artiștilor și editorilor pentru ca mm, fiecare autor, autor să nu fie nevoit să negocieze individual cu editorul. În ceea ce privește exploatarea, atunci când vorbim despre obligația exploatării în uh, dreptul de autor și dreptul contractual, conex, atunci nu este, aici nu este vorba de marketingul sau suma investită în marketing. Atunci când în statele, în statele membre apar dispoziții legale care impun o obligație de exploatare, este o obligație pentru editori să pună opera pe piață și ca această operă să fie disponibilă în mod continuu. Există și criterii în acest sens uh, prin jurisprudență. Atunci când vorbim despre cărțile electronice și uh, publicarea digitală, aceste criterii nu mai funcționează chiar dacă există un serviciu print on demand, uh, imprimare la cerere. Editorul și-a îndeplinit obligația de exploatare, pentru că uh, cartea digitală este online și de fiecare dată când uh, ai nevoie de un exemplar, poți să listezi, poți să listezi un uh, exemplar la cerere. obligația de exploatare este legată de disponibilitatea operei în mod continuu. Nu ține de cât a cheltuit editorul pentru a face să fie cunoscută opera respectivă. O altă recomandare a noastră ar putea fi legată de ceea ce ați spus. Chiar dacă autorul nu este satisfăcut de contractul cu, cu editorul, poate să ceară renegocierea contractului sau să-și retragă drepturile și să meargă uh, în altă parte. Poate autorul devine foarte cunoscut, dar uh, editorul nu mai este interesat în cărțile respective. Și autorul consideră că contractul nu este satisfăcător pentru că autorul i-a acordat editorului uh, o operă care să fie pusă pe piață, însă peste câțiva ani editorul poate este interesat în alți artiști. De ce și-ar reține editorul acest drept dacă nu mai are nimic de a face cu opera respectivă? Trebuie să dăm dreptul autorului să revină și să spună dacă nu vă mai interesează această operă, atunci aș dori să-mi recapă drepturile, să-mi le recâștig și poate să eh, intru în contact cu altcineva care să-mi pună pe piață munca în mod mai eficient. Însă nu are legătură neapărat cu eforturile depuse de editor pentru a face marketing operei, cu toate că acesta poate să fie un factor. I could elaborate a little bit more on that. Și aș putea să mai dau mai multe informații. Când am uh, ne-am uitat la cele 8 state membre, unde există obligațiile de exploatare, acestea au expirat în anumite state. Și uneori există și o legătură între dreptul de exploatare și dreptul de recâștigare a drepturilor. Așadar, autorul poate să aibă dreptul să își recapete drepturile pentru uh, nu este vorba doar de o analiză juridică, ci există și studii care arată că fără dreptul de recâștigare a drepturilor uh, și că apar din ce în ce mai multe probleme legate de copyright. Pe lângă recomandarea în legătură cu inalienabilitatea drepturilor, uh, este dificil să explicăm lucrurile pe scurt, uh, pentru că nu am avut suficient timp la dispoziție, însă trebuie nuanțate lucrurile. Ne referim la remunerarea care se referă la compensarea corectă prevăzută de către lege. Deci există un exemplar utilizabil și legat de acest exemplar utilizabil există uh, dreptul la o remunerație. Există dreptul de împrumut legat de dreptul de autor. Legislația îți dă un drept de remunerație Însă, în practică, în multe state, aceste drepturi de remunerație sunt eliminate în contracte, chiar dacă acest lucru contravine cadrului juridic. Nu este vorba de tonurile de telefon, bineînțeles, este, trebuie să se prevadă metode de exploatare pentru aceste uh, conținuturi și trebuie să utilizăm toate modalitățile de exploatare care ne stau la dispoziție. Deci era vorba de altceva. Dacă nu mai avem alte întrebări, doresc să vă mulțumesc pentru că este un studiu foarte valoros pentru noi, pentru că acest subiect legat de copyright uh, ne va uh, preocupa în următoarea perioadă legislativă și este o provocare pentru noi. Doamna Lichtenberger. Vreau să mai spun o dată, sigur, subiectul copyright ne va preocupa și pe viitor, pentru că va trebui cândva să reformăm legislația în acest domeniu. Dar să nu uităm de drepturile contractuale ale autorilor, pentru că altfel nu vorbim în favoarea autorilor, ci în favoarea celor vreo 15 mari case de producție din Europa deci eu cred că tocmai ca ceea ce uh, se dorește ca uh, banii să vină în profitul producătorului, creatorului și nu atât a celor care încearcă să valorifice această operă. Acest lucru este important și avem și o reformă a societăților uh, de drepturi colective acum, dar uh, esența demersului este ca banii să-i câștige uh, autorul. Da, de altfel, vorba de o legislație în favoarea creatorilor și nu a celor care multiplică această operă. Vom începe acum ședința noastră în camera și îi rugăm pe cei care uh, nu sunt îndreptățiți să participe să o facă. Întrerupem pentru câteva minute ședința. Bonjour.